Uh, Mulțumesc, dragi prieteni. Bună dimineața tuturor. Mă bucur că sunteți alături de noi după ședința coordonatorilor. Discutam aici la prezidiu calendarul pentru FP9, foarte important pentru uh, noi toți, pentru uh, perioada de programare financiară nouă programul financiar nou. E un subiect foarte important pe care să-l discutăm. Vreau să urez un călduros bun venit domnului Carlos Moreș, uh, comisar pentru cercetare și inovare. Discutăm uh, în Comisia ITRE toate chestiunile legate de aceste subiecte structurale și în special ar fi interesant să auzim mai multe în legătură cu recent publicata comunicare privind situația la jumătate de mandat a programului Horizon 2020. Adițional, propunerea FP9, care sperăm va fi publicată în mai, poate și mai devreme, cu vreo două săptămâni, dacă s-ar putea. Ar fi important, dacă ar fi în prima jumătate a lui mai măcar, dacă va fi Uh, la fel comparat cu Horizon 2020 și ce se va îmbunătăți. Deci diferențele între propunerea generală Horizon 2020 și noua propunere FP9 e important pentru că trebuie să ne pregătim în legătură cu toate aceste chestiuni și evident evoluția Horizon 2020 programele de lucru pentru 2018-2020, pentru Horizon 2020 de asemenea, ca să aflăm dacă Comisia este uh, uh, pe cale să își onoreze angajamente în legătură cu actele de implementare. Deci nu vorbim acum de o evaluare de perspectivă, ci de o evaluare curentă a Horizon 2020 și am vrea să aflăm mai multe despre cele mai recente propuneri legislative în legătură cu uh, activitățile IT eh, cu, cu computerele de mare performanță și cu programul de cercetare al eh, comunității eh, europene de cercetare atomică, pentru că și asta intră în competențele domnului comisar Moedeș. Așadar, trei subiecte. Viitorul Horizon 2020 comparat cu FP9, situația actuală de la Horizon 2020, programe de lucru, programele de lucru pentru 2018 și, în al treilea rând, Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică. Domnule comisar, aveți cuvântul. Încă o dată, bun venit la Comisia ITRE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek, mulțumesc tuturor uh, membrilor. Mai întâi, uh, la mulți ani uh, pentru 2018, este o mare plăcere să mă aflu aici, ca întotdeauna și e o bună ocazie să facem un schimb de opinii și îmi dă foarte multă energie pentru activitatea mea curentă. M-am gândit să spun câteva cuvinte despre ultimii câțiva ani, despre situația actuală și despre viitor. Haideți să începem cu cei trei ani care s-au scurs din acest program. Cred că majoritatea ați primit uh, fie pe e-mail sau uh, pe hârtie uh, o broșură despre Horizon 2020. Și vreau să spuneți câteva cifre care arată ce am făcut în acești trei ani, impactul. Am primit mai mult de 115.000 propunere eligibile și asta înseamnă că dacă ne uităm la uh, propunerile de înaltă calitate, nu avem suficienți bani ca să finanțăm uh, activitățile științifice de mare calitate pe care le avem în Europa. Calculele sunt simple. În bugetul curent putem susține doar una din patru propuneri. Deci rămânem foarte atractivi, dar suntem victimele propriului nostru succes și asta este probabil cea mai mare problemă pe care o avem, să convingem țările membre, nu pe noastră, pentru că eu cred că avem aceeași opinie, dar să convingem țările membre că avem nevoie de mai mulți bani în viitor. Dacă vă uitați la rata de succes, veți vedea că comparativ cu FP7, unde rata de succes a fost 18%, peste 18%, acum i-a scăzut la 12,6% aproximativ. Și uh, oamenii se uită la această chestiune și spun avem o problemă și spun, da, avem o problemă pentru că nu avem suficienți bani să finanțăm programele de succes. Uh, timpul uh, mediu de finanțare s-a îmbunătățit foarte mult datorită muncii bune a serviciilor. Acum se face totul cu 11 zile mai rapid decât în FP7. Asta înseamnă că peste 90% dintre acordurile semnate se fac în uh, cadrul de 8 luni. Dar cea mai bună veste a acestor trei ani, pentru mine cel puțin, este că vă amintiți că la prima noastră discuție m-ați întrebat cum este deschis acest program către noi veniți. Și mă bucură să văd că în uh, acești trei ani, prim trei ani, mai mult de jumătate dintre participanți sunt nou veniți. Ei n-au mai participat înainte la program și au putut să intre în acest program. Dacă vă uitați la IMM-uri, veți vedea că avem exact aceleași rezultate bune. 24-25% din uh, finanțarea noastră merge către IMM-uri și asta este peste ținta noastră de 20%, care a fost stabilită la 20%. Dar dacă ne uităm la întreaga structură și vorbim de aproximativ 25 de miliarde de euro în 3 ani, Vedeți că 20%, deci o cincime, au fost alocați Consiliului de Cercetare Europeană și rezultatele acestui Consiliu de Cercetare Europeană arată că am luat o decizie bună. Dar ca să vă dau o idee, 20% din buget e pentru ERC, aproximativ 40% din bugetul acestor trei ani a fost pentru provocări de societate. Practic vorbim despre sănătate, transport, energie, Uh, hrană, chestiuni de mediu și ținta pe care am avut-o, 60% din finanțare în activități legate de sustenabilitate, a fost îndeplinită. Așadar, susținem uh, uh, întreg lanțul de valoare de la știință până la inovare. Dacă ne uităm la împărțirea pe țări și vedem care sunt cele care concurează la cel mai înalt nivel, veți vedea că Germania, Spania și Marea Britanie sunt beneficiarii principali, dar de asemenea uh, vedeți că participarea UE 13 a crescut în fiecare an în uh, Horizon 2013 și e mai bine decât FP7 și ar trebui să recunoaștem acest lucru pentru că acesta este unul dintre principalele noastre obiective. Care sunt beneficiarii? 30% sunt universități, asta arată că avem o, un punct tare în aceste universități, industria în aproximativ 13% și organizațiile de cercetare 8%. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că în ce privește echilibrul de gen am realizat uh, un nivel de 55% femei în Comitetul Consultativ uh, Horizon 2020 și 40% din experți în uh, panelurile de evaluare. Este suficient această cifră? Nu. Cred că ar trebui să facem mai mult, uh, în special la nivelul panelurilor, acolo unde suntem la 40% și ar trebui să avem o cifră mai mare. Uh, vom continua să lucrăm asupra acestui punct. În al doilea rând, situația prezentă. Ce facem acum? Care e situația astăzi? După cum știți, Eh, săptămâna trecută am adoptat o comunicare de maximizare a impactului cercetării și dezvoltării în Uniunea Europeană. Această comunicare avea două ancore. Unul a fost raportul LAMI pe care îl știți și a doua contribuția eh, raportului Cableson Ruiz și cred că acestea două, aceste două rapoarte au fost ancorele evaluării ad interim și vreau să vă mulțumesc pentru ele. Dacă vă uitați la lecțiile pe care le-am învățat din aceste le împărțind trei mesaje importante. Uh, prima uh, este valoarea adăugată ridicată a programului. Mai văd și astăzi discuții în Europa, în unele locuri, în legătură cu valoarea adăugată a programului Horizon 2020. Valoarea lui adăugată este cât se poate declara. În 83% din proiectele Horizon 2020 acesta nu ar fi avut loc fără finanțarea Horizon 2020. Asta e valoarea adăugată. Peste 80% din aceste proiecte nu ar fi văzut lumina zilei și mi se pare că e o cifră de care trebuie să ținem seama în discuțiile noastre. În al doilea rând, finanțarea. Cred că finanțarea, și aici raportul Lamy și raportul Cabezon Ruiz spun foarte clar, uh, în Statele Unite, orice am zice despre ei, despre uh, ce ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, ce se întâmplă în lume, ei tot investesc 150 de miliarde mai mult decât noi. E un fapt. În al treilea rând, cred că ambele rapoarte uh, și raportul interim înțeleg că trebuie să avem o, raportare, o abordare comună de jos în sus și de sus în jos. De sus în jos este ideea să avem uh, abordări orientate uh, spre misiuni și spre inovare și spre, inovarea, uh, spre Consiliul European al Inovării. Deci dacă vă uitați la aceste lecții, și chiar am făcut asta pentru un nou program de lucru 2018-2020, am început primul pilot al Consiliului European al Inovării, am făcut primele apeluri, uh, am lansat primele apeluri pentru IMM-uri pe 10 ianuarie. Am primit, uh, cu subiecte deschise, am primit peste 1000 de propuneri de la IMM-uri pentru programul pilot. Deci asta arată că există cerere. Și asta arată că programul e important. Pentru că oamenii au venit spre acest program pilot într-un mod foarte puternic. Și asta ne uh, protege, proiectează uh, bine spre viitor. Viitorul este programul 2018-2020. Uh, în trecut au fost 25 de miliarde și acum am programat 30 de miliarde pentru această perioadă 2018-2020. Care sunt lecțiile pe care le-am încercat să le incorporăm în acest program? În primul rând să maximizăm impactul și să simplificăm și mai mult accesul Acestea sunt în vârful listei, dar mai sunt și alte lucruri pe care vroiam uh, să le menționez în legătură cu programul de lucru pentru 2018-2020. Prima e o problemă pe care raportul Cabelson-Ruiz uh, o exprimă foarte clar, și anume problema suprasubscrierii prin uh, extinderea la procese în două uh, etape. Și încercăm să rezolvăm această problemă. Știm că Mulți oameni intră în primul stadiu, apoi se duc în al doilea stadiu, în a doua etapă, cheltuie foarte mulți bani și timp și nu ajung uh, în finală. Deci am încercat, pe de-o parte, să reducem numărul celor care intră din stadiul 1, din faza 1 în faza 2 și, în al doilea rând, să găsim o soluție pentru o problemă care a fost sugerată pe bună dreptate aici în Parlament. A doua chestiune are legătură cu faptul că acum uh, am încercat uh, ideea uh, sumei uh, uh, forfetare. E o întrebare pe care mi-a spus-o foarte mulți dintre noastre și în discuții bilaterale. De ce nu avem aceste sume forfetare în situații în care oamenii au un obiectiv, și îndeplinesc obiectivul și dacă îl realizează le putem da banii? Apoi avem măsurile făcute pentru a susține programul pilot IC și o raționalizare a priorităților. Am uh, stabilit priorități foarte clare în acești trei ani. Uh, emisii reduse de carbon, schimbări climatice 3,3 miliarde, economia circulară 1 miliard, uh, digitalizarea industriei și serviciilor europene 1,6 miliarde, Uniunea de Securitate 1 miliard. Și chiar și cele care nu sunt între aceste patru priorități asta nu înseamnă că nu sunt abordate, cum ar fi migrația. Migrația este abordată în câteva zone tematice, într-un mod integrat și interdisciplinar. Și asta mă aduce la uh, ultimele două comentarii uh, legate de FP9. Deci tot ce am spus legat de uh, perioada de trei ani, de lecțiile pe care le-am învățat și pe care acum le folosim în uh, programul uh, de lucru pentru 2018-2020. Care sunt obiectivele noastre pentru FP9? Uh, cred că primul lucru pe care trebuie să-l discutăm e viitorul, uh, strategiile de viitor FP9. Apropo, ar trebui el să se numească FP9, aș vrea să vă aud uh, opiniile. Mie îmi place realmente numele Horizon și Bun, discutăm aici. Uh, aș vrea să mai discutăm despre, despre viitor și cred că trebuie să ne gândim la asta. Dar dacă mă duc la, S, la moi la SP9, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Mai întâi ceva ce am discutat cu președintele Buzek în legătură cu uh, calendarul. Președintele m-a întrebat, e, sunteți pregătiți? Da, suntem pregătiți. Serviciile comisiei sunt pregătite. Sigur, nu depinde totul de noi, depinde și de adoptarea cadrului financiar multianual și asta evident depinde de colegiul comisarilor și în special de colegul Günther Oettinger, dar imediat ce MFF-ul va fi adoptat, vom fi pregătiți pentru FP9 în uh, limitele uh, uh, reglementărilor și competențelor Parlamentului, dar presupun că vorbim de luna mai, și discutăm dacă nu cumva e prea târziu, avem această discuție și aici eu urmez uh, uh, instrucțiunile președintelui. FP9 va fi un pachet legislativ de 5 legi, ca și în programul curent, deci vom avea o comunicare generală, uh, regulamentul cadru, programul specific și regulile de participare. Va fi o propunere separată pentru Euratom, ca de obicei, și cred că dacă ne uităm acum la conținut, am descris conținutul și înainte drept excelență, deschidere și impact și cred că vreau să vă dau uh, mai multe idei despre asta astăzi. Cum putem uh, ajunge de la aceste trei cuvinte la o chestiune concretă? Și conversația pe care am avut-o cu mulți dintre noastre deja, așa că vi s-ar putea părea cam repetitiv totul. În primul rând, acest program nu este o revoluție, ci o evoluție. Continuitatea e legată de lucrurile pe care le facem foarte bine, deci nu văd schimbări domeniile științifice fundamentale cu irc cu uh, Marie Curie Swadowski, cu uh, acțiunile Institutul Marie Curie Swadowski, deci tot ce facem și dăm mai mulți bani acolo. În al doilea rând, cum putem gândi uh, diferit față de viitor și să trecem de la provocări de societate la provocări globale și pentru mine aceste provocări sunt abordări într-un program care să fie mai uh, de sus în jos și în al doilea rând, uh, uh, al treilea pilon care e legat de Consiliul European al Inovării. Deci, mi se pare o cercetare de jos în sus fundamentală, un consiliu care funcționează de asemenea de jos în sus al inovării și după aceea abordarea de sus în jos legată de glo- provocările globale care să ofere orientare oamenilor, să le spună încotro ne îndreptăm. Cred că cele două trăsături fundamentale nu sunt noi, dar sunt revoluționare. Practic e ideea Consiliului European la Inovație pe care am discutat-o aici atât de mult, încât acum vedem, uh, încercăm să avem uh, uh, interviuri față în față cu investitorii, să dăm mai multă libertate inovatorilor pentru a elimina restricțiile tematice, crearea unui Uh, pool de uh, evaluatori, să avem mai mult de 100 de oameni care să fie antreprenori și să aibă o, o perspectivă proaspătă asupra acestei evaluări. Asta mi se pare important și e un lucru pe care oamenii îl cer. Nu pentru că auziți uh, pentru prima dată șef de stat, cum ar fi președintele Macron, vorbind despre inovare, ci pentru că este... Nu pentru că e la modă. Până la urmă, dacă mă la tot ce se întâmplă în Europa, care e mesajul nostru pozitiv? Mesajul nostru pozitiv sunteți noastre inovarea, cercetarea, știința. Toate subiectele pe care discutăm, terorism, refugiați, nu reprezintă mesaje pozitive. Sunt priorități pe care trebuie să le rezolvăm, dar mesajul pozitiv este despre noi și de aceea cred că Consiliul European al Inovării este foarte important. We have... Însă el singur nu este suficient. Trebuie să avem și această idee a legăturilor cu, directe cu oamenii, astfel încât oamenii să ne spună ce își doresc, astfel încât până la urmă noi să înțelegem ce își doresc, să fim înțeleși de oamenii de știință Tocmai de aceea aceste misiuni sunt uh, importante pentru a transmite idei care pot fi înțelese de uh, oamenii de rând. Deci mi-am depășit puțin timpul pe care mi l-ați acordat, deci Dragă domnule președinte, stimați eurodeputați, știm că este un calendar foarte strâns în același timp am colaborat foarte bine pentru a pregăti următorul uh, program cadru. cadru. Serviciile mele sunt uh, pregătite, vom, vom sprijini și mai mult pe viitor. Și întrebarea pe care trebuie să ne adresăm este următoarea. De ce dorim să ne ocupăm pe parcursul acestui uh, mandat și eforturile care sunt necesare pentru a încheia următorul program cadru pe parcursul acestui mandat legislativ, uh, pentru că este un lucru important pentru Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru informațiile pe care mi le-ați dat privind plus valoarea, finanțarea, Consiliul European al Inovației, noi uh, elemente nu tocmai revoluționare și așa mai departe. Stimați colegi, v-aș propune să începem o dezbatere, dând cuvântul în primul rând reprezentanților grupurilor politice sau reprezentanților oficiale ai grupurilor politice, cărora nu le dau cuvântul mai mult de 3 minute, vă rog, pentru că nu avem uh, prea mult timp la dispoziție. În al doilea rând, raportorii și raportorii din umbră pe dosarul Horizon 2020, implementarea acestui program vor avea de dispeță doar uh, două minute și ceilalți vorbitori nu vor avea mai mult de un minut. Îmi pare rău, dar nu avem mai mult timp. Dau cuvântul acum, în primul rând, reprezentanților grupurilor politice, reprezentanților oficiali. Domnul Eller are primul cuvântul în numele PP. Nu mai mult de trei minute, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor Nu știu dacă o să reușesc să acopăr, uh, din punct de vedere intelectual, toate uh, chestiunile pe, la care aș dori să mă refer acum, însă există 90 de grupuri de lucru care se ocupă de toate aceste chestiuni și acestor colegi aș dori să le mulțumesc. Aș dori să revin puțin la interesele și ambițiile Parlamentului din, uh, tre- din trecut. Ideea accelerării și uh, abordării de jos în sus a fost importantă din uh, două puncte de vedere. Principial, programul ar trebui să fie mai rapid, pentru că astfel se reflectă mai bine realitatea economiei globale și a lumii uh, cercetării. Și rămâne întrebarea generală. Care este ponderea între abordarea de jos în sus și de sus în jos? Apoi, simplificarea. Și aici se face trimitere uh, tot mai mult la auditul uh, bazat pe performanță și așa mai departe. Și, într-adevăr, intenția noastră a fost să ne îndreptăm în această direcție, însă mă întreb care sunt uh, Uh, capacitățile de care dispune, pentru că toate auditurile efectuate până acum nu au uh, fost orientate înspre performanță. Singurul audit de acest gen s-a referit la Institutul Tehnologic European. Deci uh, este realist să avem această așteptare din partea Comisiei. Apoi, în ceea ce privește misiunea, aplaud această idee, însă aș reveni la ceva integrat în acest program, știință și societate. Este o problemă pentru care avem nevoie de o perspectivă pe termen mai lung pentru a obține o acceptare mai largă în rândul societății pentru acest program. Și apoi, era. Articolul 195 pe care se bazează pro, programe care sunt mai izolate, deci toate aceste programe sunt mai uh, integrate sau era rămâne un vis până la urmă și ajung la o altă întrebare strâns legată, acces deschis. Realitatea este, toată lumea cere un acces deschis, însă realitatea este diferită. Există în continuare un sistem de publicații și indiferent ce dorim să, să publicăm în mod Uh, realist, nu există sisteme naționale de a numi profesori uni, uh, universitari care să se bazeze pe un acces liber la publicațiile uh, respective. Numărul publicațiilor este un criteriu de bază pentru selectarea profesioniștilor în acest domeniu. Dacă acestea sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un profesor, nu are niciun rost să-și piardă timpul cu open access, cu publicații uh, accesibile, uh, libere tuturor. Deci, în legătură cu era, oare această abordare totul să fie la liber nu va da greș dacă ea nu se reflectă în sistemele naționale? Și ultimul punct, sinergii. Ne-am dorit să avem o punte înspre uh, fondurile structurale, însă uh, Trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr este posibil această punte, ținând seama de subvențiile de stat și așa mai departe. Deci, nu ar trebui să ne limităm să discutăm despre sinergii dacă nu ne ocupăm de elementele tehnice care ar trebui să fie rezolvate. Vă mulțumesc, doamna Cabezon Ruiz, în numele Eșida. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, permiteți-mi să vă spun cât de bucuroasă sunt că în cele din urmă a fost publică această comunicare și mă bucură faptul că pe parcursul um, acestui mandat parlamentar am apucat să discutăm despre FP9, programul cadru 9. Dumneavoastră v-ați referit la importanța uh, continuității și transformarea, trecerea de la un program la următorul trebuie să fie un proces uh, previzibil. Programul cadru actual este unul bun care uh, dă rezultate bune, um, de la care putem uh, lucra în continuare. Consensul, de asemenea, este important. Consensul uh, între Parlament și Comisie va garanta uh, existența unui program care să se bucure de încrederea comunității științifice. Și acest consens uh, trebuie să fie garantat și pentru noul program. Avem nevoie de, o, de posibilitatea de a măsura valoarea adăugată europeană din punctul de vedere al participării. În plus, trebuie să putem să uh, măsurăm impactul real, impactul uh, social este o provocare această încercare de măsurare acestui impact, însă cred că trebuie să ne preocupe în niște domenii mai delicate, cum ar fi uh, sănătatea. Din punctul de vedere al structurii, cred că aveți dreptate, ea funcționează bine. O altă chestiune pe care trebuie să o îmbunătățim este participarea în toate statele membre. Bugetul Uniunii Europene este important, însă trebuie să fie susținut și prin uh, Uh, măsuri naționale dacă dorim să ținem pasul pe plan, pe plan uh, global și statele membre trebuie să contribuie cu o finanțare suplimentară din acest punct de vedere. Cu ocazia revizuirii de la jumătatea mandatului, nu trebuie să ignorăm impactul uh, social și nu trebuie să ne limităm doar la competitivitate. Să, trebuie să punem accentul și pe uh, importanța investițiilor publice, egalitatea de gen trebuie să fie garantată de asemenea. Trebuie să ne preocupe mai mult și științele sociale. Nu există nicio propunere pentru armonizarea subvențiilor de stat în, până în 2020. Uh, trebuie să vedem care uh, au fost efectele de multiplicare aduse de activitățile de cercetare și trebuie să încercăm să acoperim uh, discrepanțele din punctul de vedere al uh, finanțării, cercetării și dezvoltare în diferitele regiuni ale Uniunii Europene. În revizuirea programului discutăm despre necesitatea de a fi coerenți coerența nu poate fi garantată dacă nu examinăm modul în care au uh, funcționat toate aceste, toate aceste uh, programe. Majoritatea oamenilor care au participat la acest proces de revizuire au uh, atras atenția asupra faptului că în parteneriatele public-private transparența, de exemplu, trebuie să fie îmbunătățită. Deci am înregistrat progrese, dar nu putem să ne culcăm pe lauri, pentru că multe domenii pot fi îmbunătățite uh, ulterior și o inovare deschisă înseamnă o mai mare implicare a uh, sistemului de educație. Să începem uh, de la primele etape educaționale. Tinerii, copiii sunt implicați uh, Um, în inovare din multe puncte de vedere și dacă ne dorim un adevărat salt înainte, trebuie să existe legături mai bune cu universitățile, de exemplu. Și o ultimă remarcă. um, rezistența antimicrobiană. Dacă nu vom face nimic în legătură cu acest lucru, ne vom confrunta cu o mare problemă. Mulțumesc, domnul Henker, în numele ECR, are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, ați menționat următorul pas. De ce nu Horizon 2030, Horizon 2030? Însă, pe oferit de guvernele naționale, și cred că unul din dezavantajele economiilor de piață este că în, ați menționat de asemenea Statele Unite ale Americii și uh, înțelegeți că bine, a fost menționat și Brexitul și aici aș avea câteva comentarii și câteva întrebări. În primul rând, mie mi se pare bine definit, ne a spus și dumneavoastră câteva cuvinte de acest sens. Viitorul preconizat este unul apropiat, bine definit. ne a spus și dumneavoastră câteva cuvinte de acest sens. Viitorul preconizat este unul apropiat, iar această idee de a avea o cercetare axată pe misiuni, mission driven, săptămâna trecută am avut un vot în Parlamentul European care a fost, aș spune, istoric, pentru că prima dată Europa și-a impus un uh, obiectiv de carbon zero aeriene. Avionul 100% electric, embarcațiunile cu emisie zero de carbon, industria chimică cu zero emisii de carbon și așa mai departe, mari procese industriale, orașele cu zero emisii de carbon – legătura între economia circulară și clima. Cările civice pentru a avea o astfel de misiune emisii zero. Iar un aspect pe marginea căruia nu am ajuns la consens ține de uh, biomasă are a dioxidului de carbon. Și din acest punct de vedere, știința nu a avantat, înaintat suficient. Este important, în opinia mea, să ne axăm pe acest lucru și să îi dăm prioritate chiar înaintea proceselor industriale. Deci se face ceva în acest sens. Dar țin și de mutațiile la nivelul societății, se modifică stilul de viață și ar fi bine dacă am reușit să axăm cercetările și pe această componentă. Și o altă chestiune, un fel de elefant alb, cum am putea justifica cheltuielile enorme? Deci, acest reactor probabil va produce ceva, dar va fi mult prea târziu și vom fi într-un sistem ultra descentralizat și singurul singurul uh, uh, uh, mecanism care permite generarea de energie prin fuziune este ultracentralizat. Deci e o inițiativă care face abstracție de... Să fie separată și aș dori ca aceste fonduri să se îndrepte înspre cercetare civilă și nu spre cercetare militară. Mulțumesc! Acum o să primesc șase minute de intervenție. Doamna Capel, Vă mulțumesc, domnule președinte. Asta revizuire la jumătatea termenului a programului Horizon 2020 și um, programul cadru 9 din, um, se desfășoară din 2019 până în 2020 și mă gândesc dacă nu a putea continua minte și anume uh, plus valoarea uh, Uh, adusă de acest program, 83% din proiecte care nu ar fi existat în lipsa asistați în capitalele europene, pentru ca pe viitor finanțarea din partea uh, pe plan național să se îmbunătățească actor uh, global. Din acest punct de vedere, participarea statelor terțe și mai ales a statelor BRIC Uh, la uh, STOA pe acest subiect, un uh, subiect foarte important din punctul meu de vedere, care eu mi-aș dori să fie tratat cu o prioritate. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar. Am și eu câteva întrebări și extrem de ambițios. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Trecem acum la alți intervenienți. Și cu permisiunea noastră, stimați colegi, v-aș ruga să rămâneți la un minut ca timp de intervenție, pentru că nu mai avem foarte mult timp și am vrea să dăm timp și domnului comisar să răspundă la întrebările noastre. Domnul Zoriniu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Mai avem uh, multe de făcut până la ceea ce dumneavoastră o evoluție, eu numesc o accelerare rapidă a inovației. Nu am uh, foarte mult timp la dispoziție, dar am să vă întreb cum vedeți până în 2020 și apoi în perioada următoare. factor determinant în definirea programelor post-2020. Doamna de Casinova, mulțumesc foarte mult, domnule Comis. Ați văzut cam care sunt diferitele puncte de vedere ale colegilor. Eu m-aș uh, concentra pe componenta inteligenței artificiale. Nu e un concept nou, însă dacă ne uităm la afecteze toate sectoarele economiei. Posibilitatea n-a fost niciodată mai mare decât acum. afecteze toate sectoarele economiei. Posibilitatea n-a fost niciodată mai mare decât acum. Există, sigur, o componentă tehnică în acest domeniu al inteligenței artificiale, și în acest sens inovarea este și o componentă care nu poate să abilitate. Deci, în ce context uh, luați în calcul dezvoltarea cercetării în domeniul inteligenței artificiale și ce rol vor putea juca viitoarele programe de cercetare? Vă mulțumim uh, pentru întrebări, spune domnul președinte. Doamna Meissner, prin Europa din acest uh, punct de vedere, dar în broșură nu am găsit nicio aluzie la ele. Și atunci, întrebare, unde găsesc aceste trimiteri în materialul trimis și a doua marin ar fi bine pentru găsirea de soluții globale și ar fi bine pentru imaginea noastră. Mulțumim. Doamna Birkunen. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea noastră și pentru materialele trimise. Acestea ne sunt de mare ajutor. Aș vrea și eu uh, să vă mulțumesc pentru conturarea noului program FP9. Cred că pilonii generali sunt bine aleși, știință fundamentală, provocările globale și inovația Sunt într-adevăr instrumente foarte bine alese și e important că ne axăm pe excelență în viitor atunci când finanțăm aceste programe. Însă, o problemă cu acest program Orizont a fost rata redusă de succese. Și ce facem dacă nu primim uh, miliardele suplimentare pentru program? Am putea face altceva pentru cercetătorii noștri. Știm că ei lucrează din greu pe propunerile noastre și nu e foarte încurajator dacă rata de succes este atât de redusă. Și de asemenea, aș vrea să știu ce părere aveți despre Brexit. Știm cât de important este Regatul Unit pentru activitățile de cercetare și educație și acum uh, e o problemă planificarea acestui nou program pentru că nu știm pe ce nivel de participare putem conta din partea Regatului Unit în viitor. Mulțumim foarte mult, stimată colegă, domnul Mahta. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar. După cum va dura, însă așteptați definitivarea FP9 înainte de CFP. Cum o să veniți cu aceste propuneri așteptați cadrul financiar multianual, așteptați următoarea legislatură, ar fi un mesaj pesimist și negativ. Puneri, așteptați cadrul financiar multianual, așteptați următoarea legislatură, ar fi un mesaj pesimist și negativ. Mulțumim. Domnul Rubic. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru broșura pe care ne-ați trimis-o. pe, v-aș ruga pe broșură dacă se poate uh, preciza pentru cetățenii europeni, uh, programul 2020 uh, este foarte important și comunicarea este foarte Uniunii Europene, între agențiile europene ar trebui să poată fi uh, Uh, măsurată pentru a vedea cum evoluează această comunitate. Ar trebui să insiste pentru dublarea a uh, bugetului și aș dori să știu ce se întâmplă cu al șaselea obiectiv de dezvoltare durabilă. Că abordați chestiunea Brexitului, trebuie să spun că mie una, mie una înfrânge inima S-a spus foarte bine că Regatul Unit beneficiază enorm de pe urma programului Orizont 2020, dar a spus în același timp că și Uniunea Europeană are de câștigat de pe urma participării britanice uh, uh inițiale în domeniul grafenelor finanțate prin Orizontul 2020. Aceste materiale acum sunt folosite peste tot în lume. S-au făcut investiții în cercetare fundamentală, în materie de sănătate, uh, climat, emisii de carbon, economia circulară, digitalizare într-una pun aceste întrebări guvernului britanic. această reciprocitate între cercetarea și dezvoltarea din Marea Britanie și din restul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Teresa, pentru intervenția ta și pentru întrebarea ta. Domnul Kohlicek, următorul intervenient. Mulțumesc! este atât de implicat în acest program ca și Regatul Unit. Noi suntem absolut marginalizați. Colegul Turmes spunea că e groaznic că la ITER se va produce energie în mod centralizat, dar dacă ar lucra în sector al metalelor și nu pot încălzi cuptoarele pentru ceramică, o să avem nevoie de aceste surse tradiționale de energie și pe viitor. Acesta e un lucru care trebuie înțeles. Avem nevoie de energie și avem nevoie de surse de energie. E un domeniu de cercetare esențial pentru umanitate. Și apoi, doamna Meissner a menționat oceanele în mijlocul Atlanticului plutește o insulă de plastic mai mare decât Ucraina, care împiedică procesele de fotosinteză. O să deversăm deșeuri într-o nouă manieră. Dar ce se întâmplă cu deșeurile din containere? Cum putem procesa aceste deșeuri? în prezent ecodesignul, am discutat-o ieri, trebuie să existe o corelație între acest program și directiva în cauză. Vă mulțumesc. Domnul Gaier, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar pentru această broșură plină de informații utile. Cei care se ocupă de numărul extrem de redus îngrijorător, de redus de proiecte care au putut să fie finanțate, ceea ce ne demonstrează cât de subfinanțat este programul de cercetare al Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru această broșură responsabililor pentru finanțe și i-aș încuraja și pe colegii noștri să uh, prezinte aceste cifre și la ei acasă, pentru că această cifră ne arată cât de mare este nevoia, cât de redusă este acoperirea financiară și cât de puternice trebuie să fie argumentele Lacan. Deci vă mulțumesc din inimă pentru prezentarea acestor fapte. <coughs> I have been discussing with Mr. Commissioner how to answer your question. Am discutat cu domnul comisar cum să vă răspund la întrebări, pentru că sunt cam 35 de întrebări. E un număr foarte mare. E un lucru fantastic. Nimeni nu spune că e o problemă asta. E un lucru foarte bun. Vă mulțumesc foarte mult. Și domnul comisar și cabinetul său ne-au promis să răspundă la toate întrebările înscris. Dar acum dacă e posibil să selectați, e imposibil de selectat, dar haideți să încercăm. Ultimul cuvânt pentru comisar, 6-7 minute. E ceva timp totuși, dar, dar pentru 35 de întrebări nu e posibil. 10 secunde pe întrebare nu se poate. Deci, dași prieteni, vă rog, nu uitați că toate întrebările vor fi răspunse în scris suntem de acord și acum cele mai importante comentarii finale. Domnule Comisiu, foarte dificil, o să încep imediat. Voi trece prin întrebări și când uh, mi-am epuizat timpul, voi, mă voi opri. Domnule Herăr, în ce privește EIC-ul? Avem 3 miliarde, 1 miliard pe an pentru această abordare uh, de jos în sus și sperăm că vom avea mai mulți bani în viitor. În ce privește exercițiul deschis, m-am întâlnit astăzi cu rectorii germani și modul în care aceștia s-au adunat 200 de universități ca să discute cu uh, publicistul și au spus ori reduci prețul la jumătate, ori nu mai sunt clienți, suntem clienții tăi. Asta ar trebui să fie abordarea noastră și la nivel european. Am discutat cu rectorii germani să vedem cum putem extinde această <laughs> uh, inițiativă la nivel european. Trebuie să acționăm. Doamne Cabeson Ruiz, comentarii foarte bune, sunt de acord cu ele, trebuie să fim mai buni uh, în tot ce privește impactul social și predictabilitatea despre care ați vorbit. Această chestiune a ajutorului de stat în Horizon 2020, care este de asemenea importantă pentru noi și întrebarea legată de rezistența antimicrobiană. Au fost câțiva care au pus această întrebare. Cred că există un articol al profesorului Guzens în revista Nature în legătură cu rolul Uniunii Europene în ce privește rezistența antimicrobiană. Vă recomand să-l citiți pentru că tot ce s-a făcut în Europa, la nivelul Uniunii Europene, în legătură cu acest subiect, a schimbat totul. Pentru că nimeni nu putea uh, rezolva acest lucru la nivel de țară. Și proiectele uh, pe care le-am avut la nivel european în acest domeniu au fost unice. Apoi domnul Henkel mi-a pus o întrebare politică legată de Brexit și vreau să răspund rapid. E o uh, situație în care pierde toată lumea? Da. E o situație de tip lose-lose. Toți pierdem. Asta este lucrul cel mai trist. Ar trebui să luptăm pe cât posibil pentru o viitoare relație cu Marea Britanie de știința, da, voi lupta pentru ca această relație să existe, pentru că avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Întrebați, este posibil să avem o relație cu, ca și cea cu Elveția și Israelul? Nu e comparabil, pentru că Marea Britanie e mult mai mare decât aceste țări și trebuie să găsim o cale. Nu depinde numai uh, de noi, nu depinde în mare măsură de noi. Și răspund și Teresei cu această ocazie. Apoi, doamna Verinca a făcut un comentariu în legătură cu EMAR, uh, probleme de uh, programul de excelență. Cred că pentru următorul program vom avea o abordare mai echilibrată a celor două stadii. Nu vrem să pierdem timp și bani în legătură cu asta, dar mai aveți și o întrebare în legătură cu fondurile structurale și alți colegi de asemenea. Cred că odată pentru totdeauna trebuie să facem ce facem noi mai bine. Am uh, creat acest uh, sigiliu de excelență și trebuie să-l uh, uh, repetăm. Și am avut această primă experiență, pentru că sigiliul de excelență funcționează foarte bine, din, în ciuda unor probleme legate de ajutorul de stat pe care l-am avut la început, dar oamenii vin la noi și dacă nu au bani, uh, iau bani din fondurile structurale. Deci trebuie să avem uh, o cotă sau un sistem prin care dacă nu avem noi bani, oamenii să primească bani din uh, fondurile structurale. Claude Turmes nu este aici, deci o să, o, o să rog echipa lui să discutăm bilateral, pentru că a fost o întrebare lungă. Vreau doar cu tot ce ai spus în legătură cu nevoia de a, fi mai, de a redistribui. Cred că asta va fi provocarea politică. Depinde de statele membre ce creăm. Creăm prin intermediul ERC de a avea uh, o deschidere și o competitivitate. Și acum întorc, este principala noastră sarcina și trebuie să ne ducem la miniștri de finanțe și știu că unii dintre noastre faceți acest lucru din când în când la echipă independentă, oameni din toată Europa și vor avea pentru noi un document într-o săptămână. Nu e să vin eu cu o propunere FP9 ca să vă spun care vor fi misiunile exacte. Așa cum ați spus, va trebui să venim cu niște criterii pentru aceste. Clar Castilio începește inteligența artificială. Acesta este subiectul principal pentru viitor. Trebuie mai întâi să luăm o decizie politică, impact asupra tuturor zonelor. Doamna Messner m-a întrebat despre economia albastră, despre oceane. Uh, predecesorul meu cred că a avut acesta. În broșură, îmi pare rău, îmi cer scuze, vom uh, reveni cu mai multe informații. Doamna Virconen m-a întrebat despre... martan, Martin, vă cer scuze. Uh, uh, mi-ați spus, eu cred că e o problemă juridică. CFM-ul, la da un răspuns, deci am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Domnul Rubic, începește comunicarea. Spun, da, în sfârșit, cu asta înțelegem ce se întâmplă la Bruxelles. Tereza, cred că am răspuns uh, deja un pic la întrebarea ta. Am încercat să vadă cum să creeze o bacterie care să se apere de un virus, cum ar fi virusul gripei. Și au constatat că se pot adăuga gene aceste zone. Și în fine, domnul Gaier, mulțumesc foarte mult pentru comentarii și susținere. Prieteni? În 10 minute aproape 40 de întrebări și majoritatea ați putea fi satisfăcuți. Restul veți primi răspuns în formă scrisă, pentru că am mai rămas încă câteva dintre ele. Știți că și eu uh, țin minte tot. Ultim, uh, un ultim sfat, domnule comisar, dacă îmi permiteți. Ultimele proiecte din FP9 se vor încheia în, în prima lună din 2030. 2037, să fie chiar 2030. E revoluționară, dar cu siguranță. Dar ultimul proiect va fi încheiat uh, în 2030. Deci dacă decideți așa să mergeți pe proiect și nu pe finanțare. Da, vedem, pentru că numele e foarte important. Știți, Horizon 2020 a fost un nume foarte important. Din acest punct de vedere, am putea fi mult mai eficienți în societatea noastră, să informăm că suntem pregătiți uh, și pentru 2020 și după 2020. Încă o dată, mulțumesc, domnule comisar, dragi prieteni. Vom avea acum o scurtă informare la următorul punct, pentru că în 3-4 minute vine un al doilea comisar, deci două-trei minute mai târziu ne vom cere, vom întârzia două-trei minute, ne vom cere scuze doamnei comisar, dar acum vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și mult succes, felicitări pentru răspunsurile date. Dragi colegi, o informare foarte scurtă tot, pentru toată lumea. Inițiativa de tehnologie cuantică foarte important. Se va face o prezentare de către profesorul Tomaso Calarco. Domnule profesor, îmi pare rău că va fi o informare foarte scurtă, foarte importantă pentru noi toți, pentru că sunteți acum directorul Centrului pentru eh, Tehnologii și Știință Cuantică Integrată de la Universitatea din Ulm și suntem pregătiți să vă ascultăm și să eh, tragem cele mai importante concluzii din informarea dumneavoastră. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii domnilor și domnilor, este o imensă onoare pentru mine să fiu aici, chiar dacă va trebui să mă grăbesc pentru uh, uh, că era pregăt... aveam o prezentare mai lungă. Vreau să vă spun un, uh, o propoziție la fiecare slide și importanța aici este legată de misiuni. Voi face legătură cu ce a spus domnul comisar în legătură cu modul în care luăm legătura cu oamenii și cum facem uh, prin tehnologia cuantică față provocărilor societății. Acum suntem deja aproape de era viitoare a tehnologiilor cuantice. De ce? Pentru că știm că chipurile de computer devin din ce în ce mai mici. Fiecare element acum uh, uh, are dimensiunea unui atom și deja suntem la un stadiu al primei revoluții uh, cuantice, device-urile pe care le folosim, computer, astăzi avem miliarde de electroni și de fotoni per bit. Iată o imagine a lui Dalai Lama pe care l-am întâlnit la Innsbruck în tinerețea mea. El venise acolo ca să vadă un lucru complet nou și anume posibilitatea care era considerată complet uh, SF de a manipula atomi. Fascinant, dar uh, deschide calea spre noi aplicații. Și asta este o imagine a unui satelit. Nu am timpul să exprim, uh, explic uh, trăsăturile subtile ale suprapunerii cuantice. E o corelație misterioasă pe care Einstein o considera impor, imposibilă pentru că o considera o acțiune. Pentru că dacă trimit fotoni individuali prin uh, sistemul acestor uh, prin, cu ajutorul acestor sisteme, ele nu vor fi ei nu vor putea fi capturați. Deci este imposibil prin legile fizicii să interceptezi ceva. Apoi, computerele cuantice. Iată o imagine de acum câteva săptămâni. Au prezentat uh, primul chip cuantic pe 49 de uh, qubits cu aplicații extraordinare în inteligența artificială, în optimizare. Deci toate piețele pe care le avem astăzi vor fi revoluționate încă o dată folosind sisteme cuantice individuale. Computerul clasic, cel mai mare din Europa la momentul respectiv, și punctele albastre, sim- simulatorul cuantic, care face calcule care nu pot, nu pot fi urmărite de um, calculatoarele tradiționale cele mai uh, per, uh, performante. Și deci, uh, magneți uh, posibili câmpul magnetic, de exemplu, generat de un neuron din uh, creierul dumneavoastră va putea fi măsurat, de exemplu, ceea ce va fi foarte util în stabilirea unor uh, diagnoze medicale. Există, de asemenea, potențial, uh, altă parte, în Europa există o expertiză științifică importantă, există lanțuri de uh, Uh, aprovizionare, foarte multe uh, companii științifice care uh, furnizează elementele importante în acest domeniu. Există foarte multe noi companii înființate în Europa, asemenea tehnologie pentru a optimiza traficul de taxi în Beijing. Deci există un potențial imens și puteți să înțelegeți de ce companii de mari dimensiuni s-au implicat în acest domeniu, cum ar fi Bosch, Volkswagen, Airbus și așa mai departe. Deci în Europa nu doar sectorul industriei, unde se fac investiții uh, comune în cadrul unor programe naționale care au ajuns la o sumă de investiții de mai mult de 600 de milioane de euro. Și aici puteți să vedeți misiunea pe care o avem cineva, o persoană care se află pe lună, ar putea să comunice cu situația, uh, dacă îmi permite președintele. Acestea sunt uh, zonele descrise deja, cele patru zone care se bazează pe uh, știința fundamentală de bază și m-a bucurat să aud că s-a făcut trimitere la acest aspect în dezbaterea anterioară. Nu am chiar până în 2035 și vedeți uh, modul în care pot fi dezvoltate anumite prototipuri și cum acestea vor putea fi folosite în mod concret de societate. Și vedeți uh, uh, inițiativele care pot fi identificate de statele membre, de actorii industrie să ne permită să profităm de acest potențial. Și la această adresă puteți consulta raportul Uh, pe care de altfel l-am dat și vicepreședintelui Comisiei, domnului Ansip. Și sper că am uh, vorbit suficient de repede. Cred că doar dacă înțelegeți totul uh, atât de detaliat, puteți să expuneți, să, vă, să aveți o prezentare atât de clară într-un timp atât de scurt. Ne-ați prezentat evoluțiile potențiale urmă, prin acest exercițiu bugetar, de, demonstrăm că ne gândim la viitor și Orizont 2020, programul Orizont 2020 înseamnă faptul că ne gândim la viitor și dacă grupurile politice și dacă dumneavoastră, stimați colegi, veți uh, decide că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta cu domnul profesor, pentru a-i uh, discuta cu detaliile necesare rap, uh, raportul. Eu am impresia că uh, este absolut necesar să ne reîntâlnim. Însă, cred că va trebui să ne pregătim și noi, să ne pregătim câteva întrebări. Astăzi, cred că ne-ar fi prea greu să vă adresăm întrebări. Deci, cred că, uh, dacă sunteți de acord, domnule profesor, vă vom invita din nou îmi pare rău, a fost, ați avut o uh, intervenție excelentă, din păcate prea scurtă și vă promit că ne vom întâlni din nou. Dragi prieteni, am, avem acum un schimb de opinii cu doamna Maria Gabriel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 membru al Parlamentului European. Nu știu dacă acest lucru este valabil și pentru calitatea de fost membru al Comisiei. Dial- am ajuns la dialogul uh, structurat pe marginea propunerii legislative privind securitatea cibernetică. Știți că avem o competență exclusivă pe acest subiect în urma deciziei luate de Parlamentul European Permiteți-mi să spun următoarele. Unele din dosarele de care se ocupă în acest moment uh, Comisia ITRE țin de uh, mandatul domnului comisar uh, Gabriel, pachetul telecomunicații, unde securitatea cibernetică este deosebit de importantă cu, și cu această ocazie am invitat-o pe doamna comisar Gabriel să ne prezintă în mod specific o propunere, această propunere legislativă și dacă sunteți uh, pregătită, vă dau cuvântul. Te rog, Maria, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ITRE. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, să vă mulțumesc că astăzi mi-ați dat posibilitatea să discut cu dumneavoastră una dintre prioritățile mele în calitate de comisar pentru economie și societatea digitală, dar în același timp una dintre priorități sunt uh, absolut impresionat de experiența acumulată de membrii Comisiei ITRE pe această temă. Astăzi o să putem intra mai concret în detalii și am zis, am adoptat pachetul pentru securitatea cibernetică în ideea de a construi o Europa solidă în fața amenințărilor de și când publicul a fost întrebat, știți ce e ENISA? 80% din cei prezenți în sală nu știau. Asta ne arată că iată pachetului privind securitatea cibernetică. Mai întâi de toate, aș dori să pun accentul pe ENISA. De când a fost creată în 2005, agenția a jucat un rol statelor membre și instituțiilor europene. Noul mandat propus pornește de la reușitele de până acum ale ENISA, dar are în vedere și include un mandat permanent și mai bine definit pentru ENISA. Printre elementele noi uh, semnificative, poziția ENISA erării și prin oferirea la cerere de experiență tehnică în gestionarea incidentelor semnificative. Aceste competențe sunt necesare în contextul mecanismului de cooperare la scara întregii Uniuni Europene pentru a răspunde la incidentele și la crizele transfrontaliere. În ceea ce cetățenilor și utilizatorilor finali să beneficieze de informații suplimentare referitoare la proprietățile de a stimula pe furnizatori, pe furnizori să treacă prin procedura de certificare pentru că vor avea acces la o piață mai largă și vor scuti anumite europene. Cadrul propus nu creează obligații de ordin reglementativ imediate a diferitele sisteme adaptate la nevoile fiecărui stat membru, la nevoile piețelor, unde nevoia de securitate poate să difere. Nu vrem să concrete la tendințele actuale din domeniul incidentelor cibernetice și credem că un nou mandat mai puternic pentru ENISA și constituirea unui cadru de certificare și pentru Consiliul arătat în încercarea de a merge mai repede cu negocierile pentru a putea demara dialogul tripartit cât de repede posibil. Și am să închei prin a vă mulțumi voastră. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumesc, doamna comisar. Dăm cuvântul acum reprezentanților grupurilor politice. Doamna Nibler este înlocuită de domnul Paul Rubi și numele PP. Vă mulțumesc. Mulțumesc în primul rând, domnule comisar. Cred că este important să vedem că există evoluții importante în acest domeniu. Cu toții înțelegem cât de important este rolul ENISA, la fel de important ca și cel al BEREC și la fel de important ca și ESA. Avem nevoie de ESA și de BEREC pentru a ne asigura că infrastructura uh, deosebit de importantă respectă standarde, standardele pe care ni le uh, dorim. În numele Angelica Nibler, aș dori să felicit Comisia Europeană pentru propunerea legislativă privind uh, cibersecuritatea, Cyber Security Act, care este un foarte bun punct de plecare pentru discuțiile care vor urma. Pentru Angelica Nibler, cea mai importantă chestiune este să uh, privim lucrurile din perspectiva consumatorilor, să înțelegem de ce au nevoie consumatorii și cum putem să uh, garantăm că aceștia au încredere în soluțiile IT, mai ales când vine vorba de aparatele, de internetul lucrurilor, aparatelor interconectate. Dacă este să vedem cât de repede evoluează lucrurile din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că infrastructura, cenzura vor fi importante. Trebuie să garantăm existența infrastructurii necesare, dar și uh, programele informatice și încrederea vor fi deosebit de importante. Europa dorește să aibă un rol cheie în cibersecuritate, în uh, sistemele de încredere și în îmbunătățirea uh, securității uh, cibernet, cibernetice, mai ales a infrastructurii critice. Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea rețele, rețelelor va avea un rol foarte important în sistemul de uh, certificare și Parlamentul European speră că această activitate va fi mai bine cunoscută de către cetățeni. Este un fapt faptul că revoluția digi- uh, digitală globală are un uh, rol tot mai mare pentru viața cotidiană a noastră, a tuturor, atacurile ciberna- uh, cibernetice au crescut foarte mult în ultimii cinci ani. Anumite state membre au stabilit deja sisteme de, așa numite sisteme de încredere, de uh, certificare a sistemelor informatice și, într-adevăr, încrederea este esențială, fără de care nu se, nu se va uh, câștiga încrederea consumatorilor. Alte state membre au uh, un teren destul de important de recuperat și trebuie să facă acest lucru pentru că rolul statelor membre va fi în continuare unul uh, dacă domeniul uh, de aplicare al, propun, al, al propunerii Comisiei Europene este cel adecvat și cl- este clar definit. Acoperită pe întregul ciclu de viață dacă acest lucru este adevărat, atunci valoarea ciclului de, de, de viață, a costurilor implicate, o securitate juridică. Trebuie să clarificăm dacă vom avea o uh, abordare bazată pe riscuri și nu o singură schemă universală de actori industriali vor, vor putea să se implice mai mult, cum putem să sprijinim startup-urile, companiile nou înființate în acest domeniu, arestătului din punctul de vedere al uh, finanțării activității uh, acestei agenții, pentru că astfel uh, euro... rolul ENISA s-a referit la coordonarea operațiunilor și consolidarea capacităților statelor membre. Această ocazie. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să-mi închei intervenția. Mulțumesc! Domnul Corumbacev, în numele Ești. Deci urăm bun venit, uh, comisar, din partea Bulgariei. Uh, v-aș întreba în legătură cu, cu rolul ENISA ca agenție europeană. Uh, țări ca Israelul sunt mici ca dimensiuni, dar sunt foarte avansate de toate cele 28 de state membre. Uh, este posibil ca acest certificat eliberare să fie coordonată de comisie prin, sau europeană și ar fi de mare ajutor dacă ar avea și o importanță mondială. Ne-ar spori competitivitatea la nivel mondial. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut abordarea aleasă de doamna comisar Dânsa a insistat foarte mult pe acest dosar, care a ajuns să fie de importanță deosebită, deoarece teori, te, tehnologia informatic, informației și a comunicării sunt acum o parte integrantă a existenței noastre nu de mult, nu trebuia să ne preocupăm de protejarea telefoanelor și așa mai departe. Asta agenție va fi una de maximă importanță pentru Uniunea Europeană. Ce mă îngrijorează însă este faptul că ele sunt extrem de diversificate, iar ENISA ar trebui să fie doar un centru de coordonare care să coopereze cu centre specializate, cum ar fi BRE. În materie de cooperare, s-a menționat Europolul ca o agenție de succes și acum știm că Europa are nevoie de o astfel de agenție, trebuie să venim cu o povară suplimentară pentru sectorul respectiv. Pe de o parte, trebuie să spunem, e vorba de infrastructură vitală și se impune certificarea, însă în același timp certificatele nu ar trebui să devină un bun central și din acest punct de vedere se impune o cooperare de cea mai bună calitate între statele membre și cu statele membre. Apreciez abordarea extrem de dinamică aleasă, pentru că ni s-a spus că trebuie să ne asigurăm rol, pentru ca statele membre să nu cumva să încerce să creeze un monopol care, ar, în ultimă instanță, ar submina rații necesar. Mulțumim uh, foarte mult. Acum domnul Raiman din partea verzilor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezență. Mie mi se pare că evoluțiile tehnice au depășit din punctul de vedere al vitezei evoluțiile din domeniul politic. Este minunat că discutăm despre sistemele de certificare în statele membre, însă acest lucru nu este, nu servește nimănui dacă dând un simplu click, uh, în urma unui simplu click, datele utilizatorilor părăsesc uh, Uniunea Europeană. Aveam uh, speranța că nu se va ajunge la supravegherea datelor utilizatorilor uh, europeni, uh, însă s-a dovedit a fi o speranță deșartă pentru că în urmă cu câteva zile Trump a semnat un ordin prin care datele utilizatorilor europeni vor putea fi accesate de autoritățile americane și în ultimii trei ani am observat, am asistat la uh, mai multe acțiuni din partea Uh, Rusiei în domeniul politic și am, aș dori să vă întreb care va fi reacția Comisiei Europene sau uh, ce își uh, dorește Comisia Europeană să facă pentru ca securitatea cibernetică să nu mai fie un subiect tratat doar în Europa, pentru că, în mod evident, avem nevoie, Comisară, pentru prezentarea dumneavoastră. și pentru angajamentul pe care îl aveți pentru a pune în aplicare acest pachet uh, privind cibersecuritatea. Uh, în aceste vremuri vedem cât de importantă este această securitate pentru buna funcționare a internațională și uh, cadrul de reglementare și din punct de vedere penal este util pentru a avea succes în acest domeniu. Am o întrebare uh, Uh, privind un aspect uh, specific din propunerile făcute, certificarea. Și pe mine mă interesează această rețea uh, propus crearea unei anumite state membre care să participe la această rețea cu anumite competențe. Și, în fine, sunt de acord cu dumneavoastră că vine vorba de uh, faptul că această agenție, ENISA, este prea puțin uh, cunoscută de opinia publică europeană. Ar fi bine dacă am îmbunătăți lucrurile din acest punct de vedere, pentru că ar dovedi că Europa este activă și uh, pe această temă a securității cibernetice. Mulțumesc, doamna de Castillo. Cibersecuritatea. Evident, Cibersecuritatea este esențială pentru viețile noastre, pentru economia și pentru prosperitatea noastră. Deci este o componentă esențială pe toate aceste planuri. Avem uh, regulamentul NIS în curs de punere în aplicare. Trebuie revizuit mandatul și mandatul NIS în special. Fără aceasta, cibersecuritatea nu va funcționa așa cum trebuie în Europa și în același timp trebuie întărnită cooperarea la nivel european. La fel, crearea unui cadru paneuropean, internetul lucrurilor în acest exercițiu și, evident, e, e un lucru absolut necesar dacă vrem un plus de securitate cibernetică. Dar provocarea e să realizăm toate acestea fără a submina principii fundamentale cum ar fi transparența și deschiderea. Și am auzit pe comisiei ne-ați putea spune cum vedeți aceste voci critice deocamdată? Mulțumim foarte mult, domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Ca parte a dialogului structurat, m-am simțit practic obligat să vă întreb în legătură cu procesul uh, de punere în aplicare a programului Wi-Fi for You. Avem o strategie de sporire a conectivității. Bine, contactele mele din societatea civilă au sugerat o conectivitate și cu alte tipuri de rețele care nu se regăsesc în planul actual, ceea ce ar crește enorm potențialul impact al acestui program. Acum să revenim la tema aleasă pentru astăzi, am făcut eforturi de întărire a securității cibernetice, însă în Statele Unite ei vor să limiteze libertatea utilizatorilor de internet. Securitatea internetului e pusă sub semnul întrebării. Și vreau să vă întreb care e situația cu alianțele mondiale. Avem nevoie de alianțe internaționale, în opinia mea, dacă vrem să păstrăm internetul liber. Vă mulțumesc, stimate coleg, domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc. domnule. în contextul acestei președinții, care una printre altele, președinția bulgară, refuză să ratifice, cauți informații în legătură cu dreptul la avort și dispozitivele intrauterine. Primele articole pe care le găsești sunt cu caracter distorsionate, care vin cu o viziune negativă cum uh, uh, preconizați să remediați situația? Vă mulțumesc. Coleg? Mulțumesc, stimate coleg. Doamna Virkunen, următorul vorbit. În comunicarea sa, Comisia a subliniat foarte mult uh, rolul capabilităților și aș vrea să aflu dacă aveți idei concrete de încurajare a statelor membre pentru a încuraja capabilitățile digitale ale cetățenilor, prin că care să trebuie să înțeleagă riscurile. Deci este ceva ce putem face la nivel european sau e doar responsabilitatea statelor membre? Și apoi aș vrea să aflu câte ceva despre rolul IMM-urilor, pentru că știm că marile companii au resurse mult mai mari pentru a fi pregătite de... Uh, aveți planuri de partea Comisiei să ajutați IMM-urile? întrebări și comentarii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări uh, puse pe bună dreptate. Uh, sperăm că această propunere nu va ce poate o soluție miraculoasă, dar va fi o șansă de a face un pas decisiv într-o anumită direcție și aș reacționa punct cu punct. Mai întâi aș vrea să revin asupra agenției ENISA Cred că mai întâi dăm un semnal foarte puternic uh, făcând permanent mandatul agenției. Era singura agenție a cărui mandat era temporar. Cum să ne convingem partenerii internaționali că cibersecuritatea este o prioritate și pe termen lung, dacă această agenție avea uh, un astfel de mandat temporar? Apoi am dublat bugetul, resurse umane prin această măsură de extindere a mandatului. Toate aceste propuneri uh, Uh, menite ca mandatul să fie și mai puternic și mai uh, operațional și orice altă propunere similară în această direcție ar fi binevenită. Aș fi atent în ce privește abordarea privind consumatorul. Da, asta am vrea să facem cu sistemul de certificare. Am vrea să dăm posibilitatea consumatorului să știe la ce nivel de securitate se află produsul uh, pe care îl folosește. La fel vrem să dăm posibilitatea industriei cu un certificat valabil pentru un stat membru să fie valabil pe tot teritoriul. Și în acest moment avem exemple. Prețurile uh, variază de la 150.000 la 300.000 de euro. Deci, din acest punct de vedere am putea face progrese. Apoi, foarte important, trebuie să ne spunem de fiecare dată că în această propunere punem un accent foarte puternic pe cooperare, nu doar cu statele membre, ci și cu industria. De aceea, înainte să decidem uh, în legătură cu certificarea, toți acești actori sunt implicați în proces. Este uh, adevărat că nu trebuie să fie câteva state membre care să aibă monopolul și la fel nu trebuie ca doar câteva industrii să aibă monopolul. De aceea propunem să avem un proces public pentru ca fiecare parte vizată să poată participa, inclusiv prin intermediul comisiei. Deci e o propunere foarte flexibilă. Insist asupra faptului că este un instrument care va permite crearea uh, căilor necesare. Deci dăm posibilitatea ca ce există la nivel național să se dezvolte mai bine la nivel european. Apoi, cloudul poate fi inclus ca și produsele și serviciile. E important să continuăm să încurajăm ENISA să susțină capacitățile de dezvoltare a statelor membre. Uh, pentru prima oară ea ar putea să o facă și este, are capacitatea de a ajuta pe cei care sunt uh, cel mai puțin dezvoltați. Domnule Corumbașev, um, la întrebarea noastră legată de emisia, de agenția emisia, întrebarea pe care ați spus-o. Ce avem în acest moment? E următorul lucru. De câte ori se produce un atac cibernetic uh, într-un anumit uh, departament, uh, un anumit departament al Comisiei Europene face un raport Comisiei în legătură cu situația. ENISA însă are un rol diferit de jucat și un rol important. De aceea, am uh, rămas în cadrul, uh, în domeniul de aplicare. Vrem ca ENISA să aibă un mandat permanent și să nu aibă funcția unui secretariat, ci să performeze funcțiuni uh, operaționale. Deci nu va fi un pur și simplu un centru de instruire. Va fi capabilă să acționeze concret și să contribuie mai mult. ENISA va juca un rol major în uh, certificare uh, și în, uh, în planul inițial e vorba de un mecanism european de coordonare în, cadrul, în cazul unui atac major și aici ENISA va juca un rol major. Se vor face exerciții anuale. ENISA de pregătire față de un atac cibernetic, ENISA va putea să uh, analizeze și să vadă care sunt elementele lipsă, care sunt vulnerabilitățile în fiecare stat membru și să ajute la uh, rezolvarea acestor probleme în toată Europa. Un alt aspect important în funcționarea ENISA uh, se leagă de Centrul de Reacție European în caz de criză, și noi acum propunem să avem un departament în ENISA care să fie aici la Bruxelles și care să permită o cooperare foarte rapidă și operațiuni comune în caz de nevoie. Acesta este un aspect care ne va permite să nu lăsăm totul uh, doar în mâinile uh, și pe umerii statelor membre. În ce privește cooperarea, joasă, mă refer la cooperarea la nivel internațional. Evident, e un subiect important. De aceea, în certificările pe care le propunem, ne bazăm pe standardele internaționale, dar am vrea pur și simplu să dezvoltăm mai mult uh, acest model pentru ca el să fie valabil pe toată Uniunea. Asta ne-ar permite să discutăm mai bine cu partenerii internaționali Personal consider că e un subiect uh, foarte important și îl discut la toate forumurile internaționale, dar ca să ne putem uh, uh, convinge partenerii cât de important este, trebuie să ne facem treaba. Să întărim mandatul, să avem o cale de certificare, să transmitem un semnal clar că este o prioritate pe termen lung. În ce privește problema centrelor de competență? E foarte important să investim nu doar în tehnologii, dar și în expertiză. Experții cibernetici sunt aici Ei nu lucrează pentru Uniunea Europeană. Deci noi am vrea ca prin crearea centrului de competențe în fiecare stat membru și a unui astfel de centru la Bruxelles aici, să putem să investim în această perspectivă și să ne afirmăm ca lideri în cibersecuritate. Am uh, o veste foarte bună, doamna Capa. Săptămâna viitoare voi anunța proiectul nostru pilot, 50 de milioane de euro, programul Horizon 2020, ca să putem defini exact funcționarea acestui centru. Eu, notă personală, aș vrea, n-aș vrea să atragem oamenii trans, transformându-i în manageri de finanțare. Ar trebui să investim în, în expertiză și să-i motivăm ca să nu fim doar pentru a reacționa după ce s-a întâmplat ceva, ci să punem în valoare potențialul nostru de prevenire și de lideri în domeniul cibersecurității. În ce privește drepturile femeilor, aici e un subiect care mi este foarte drag ca membru a al Parlamentului uh, am susținut de ratificarea Convenției de la Istanbul, deci aș vrea să separ tot ce este uh, Convenția de la Istanbul și, uh, de altă parte, fake news și conținutul ilegal. Sunt subiecte diferite, dar abordarea lor trebuie făcută într-o sinergie și uh, de la început mesajul puternic pe care îl transmitem este că uh, lucrăm împreună cu doamna comisar Iurava, cu domnul comisar uh, Avramopoulos, comisarul King și vicepreședintele ANSI pe acest subiect. ANSI pe acest subiect. A fost foarte clar în ce privește conținutul ilegal, limbajul urei, uh, abuzul copiilor, propaganda teroristă, n-au ce căuta în societățile noastre. De aceea, în septembrie am publicat o comunicare uh, care spune că astăzi, nu mai, că astăzi vrem mai multă rapiditate și eficacitate ce privește uh, eliminarea acestor uh, conținuturi ilegale. 49% din conținutul ilegal semnalat uh, rămâne mai mult de 24 de ore după ce este semnalat și știm că impactul major este prima și a doua oră după publicare. Ne-am reunit pe 9 ianuarie 30 de platforme de la cea mai mică până la cea mai mare ca să le spunem că vrem mai multe rezultate. Dacă nu, vom rămâne coerenți și până în mai 2018 ne vom rezerva dreptul de a face o propunere legislativă. În ce privește fake news, foarte rapid, știți angajamentul meu pe acest subiect. După o muncă intensă, în luna noiembrie am anunțat consultații